cele îngrijorări ale cetățenilor europeni. Prin interzicerea glifosatului, oamenii sunt protejați de chimicale periculoasele. Am reușit să promovăm accesul public în timp util Uh, la documentele deținute de Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară. Astfel, vor fi de acum încolo autorizate substanțe uh, pe care, care nu interferează cu dieta noastră, fie că este vorba de uh, substanțe aromatice, pesticide, erbicide sau alte substanțe dezvăluirea uh, și publicarea timpurie a informațiilor, practic deschide uh, ușile agențiilor europene uh, pentru cetățenii europeni. Orice informație relevantă pentru profilul de siguranță al alimentelor va fi publicată vor, fi, vor înceta practicile frauduloase în ce privește um, cumpărarea, de pildă, a unor rezultate favorabile pentru anumite studii. Nu mai vrem cazuri de genul uh, scandalului glifosatului și nu mai vrem decizii luate în spatele unor uși închise să nu mai existe um, un joc de noroc pe seama sănătății cetățenilor. Cetățenii au nevoie de un sistem de autorizare robust care va fi suficient de rezistent la presiune externă. Mă bucur foarte mult că grupul nostru a arătat și a demonstrat că punem interesele consumatorilor deasupra tuturor altor interese. Mulțumim foarte mult. Urmează domnul Hazencamp în numele, doamna Hazencamp pentru GUE. Un minut. Vă mulțumesc, domnule președinte, doamnă președinte întreprinderi precum Bayer poluează deja de câțiva ani lanțul alimentar și consecințele sunt foarte clare asupra biodiversității, dar și poluarea um, uh, apelor freatice, da, probleme de sănătate pentru oameni și alte uh, consecințe nocive. E clar că um, avem de-a face cu un fenomen uh, foarte evident. EFSA se bazează pe o politică de culise și pe studii care au fost făcute chiar de către producători. Acest um, raport îmbunătățește situația oarecum, dar nu suficient. În continuare, 30 de pesticide care sunt uh, demonstrat periculoase au fost autorizate fără nicio altă um, opțiune. Când doriți, domnule comisar, să, să modificați lege, la această legislație? Vă mulțumesc. Acum are cuvântul domnul Häusling. Un minut. Dragi colegi, azi este o zi bună pentru Europa pentru că în sfârșit avem șansa să recâștigăm încrederea cetățenilor care a fost pierdută definitiv cu scandalul pe marginea glifosatului. Mulțumesc celor 1,3 milioane de cetățeni care au semnat în cadrul inițiativei cetățenești care uh, a făcut posibil acest demers de legiferare. Acum uh, avem transparență mai bună în autorizarea substanțelor chimice în Europa. Și știm că subiectul glifozat nu este epuizat, a fost doar factorul decla- de- declanșator al uh, multor altor um, uh, deliberări și demersuri. O să vedem ce va ieși uh, până la urmă din procesul de autorizare din Statele Unite. Există studii uh, care de acum încolo pot fi văzute și citite de toată lumea, deci de acum încolo vor trebui publicate și studiile care nu sunt favorabile a anumitor producători, deci iată câțiva pași importanți înainte. La fel cum este important că Acum uh, am arătat că punem interesul cetățeanului înaintea interesului concernelor. Vă mulțumesc pentru acest succes. Mulțumim și noi foarte mult. Uh, în numele PPE-ului are cuvântul doamna Pietikainen. Vă rog. Mulțumesc. Inovația, secretele comerciale, nu pot uh, niciodată să meargă, să treacă pe dinaintea sănătății publice, așa încât acest acord privind transparența cercetărilor alimentare este atât de important. Cu cât este mai complicat sistemul alimentar, cu atât uh, trebuie să avem mai multe informații privind componentele lui. Ne gândim la nanoplasticele sau componentele chimice și avem nevoie de cercetări din ce în ce mai multe care trebuie să fie publicate și avem nevoie de o evaluare apropo de ceea ce considerăm alimente sigură. Asta trebuie să facă legea. Iar uh, situația glifosatului, de exemplu, a declanșat uh, acțiunile întreprinse de cele trei instituții, Comisia, Consiliul și Parlamenta. A fost nevoie de noi informații care s-au uh, intrat în conflict cu problemele de sănătate publică. Acum lucrurile sunt în ordine și pașii următori sunt să vedem în ce măsură va folosi EFSA uh, principiul precauției mult mai bine decât înainte când își comandă studiile. Mulțumesc foarte mult! Și acum are cuvântul domnul Bușoi în numele PPE-ului. Un minut și jumătate. Vreau să mulțumesc Comisiei pentru excelenta propunere și doamnei Ayuso pentru raportul cuprinzător. Dragi colegi, este foarte important pentru Uniunea Europeană să, să recapete încrederea cetățenilor prin maximizarea uh, transparenței în ce privește siguranța alimentară. În special, după binecunoscutele uh, controverse legate de autorizarea unor uh, produse sensibile, cum ar fi organismele modificate genetic sau anumite substanțe active, cum ar fi neonicotinoidele și uh, de acum deja uh, bine cunoscutul și notoriul glifosat. Tocmai de aceea s-a ajuns la un acord prealabil cu Consiliul prin care se stabilește procesul de evaluare a riscurilor care este transparent, cuprinzător și inclusiv inc- și se referă inclusiv la publicarea tuturor studiilor care uh, conțin informații relevante privind o anumită so- uh, substanță și care includ și o consultare publică pentru a uh, garanta că autorizările se fac în interesul publicului larg. Pentru a garanta succesul acestui cadru de reglementare, este foarte important să apelăm la vasta majoritatea statelor membre să, și să le încurajăm să uh, trimită experți în uh, uh, consiliile consultative care se ocupă de aceste uh, riscuri, pentru că deocamdată doar șase state membre au făcut astfel. Mulțumesc! Mulțumim, trecem la procedura la Catch, catch the Eye. Are cuvântul doamna Șoidrova mai întâi. Mihaela Șoidrova, un minut. Pui za udělení slova. Kolegyně a kolegové. Vă mulțumesc, doamnă președinte, dragi colegi. Am discutat înainte despre calitatea duală a produselor, iar acum e vorba tot de calitate, de siguranța produselor alimentare. Este vorba de o calitate la fel de importantă ca și cea dinainte. Directiva despre care vorbim aici va îmbunătăți sistemul de aprobări. Trebuie să ne bazăm pe studiile științifice, dar trebuie și să găsim compromisuri care să fie foarte um, relevante pentru transparență, dar și pentru siguranță. În același timp, firmele din Europa trebuie să rămână competitive. Este foarte important ca studiile care se fac să fie obiective, pentru că altfel se ajunge foarte repede la teoria conspirației. E foarte important ca un nivel, nivel ridicat de siguranță alimentară să fie garantat prin textele pe care le aprobăm. Sigur că există și secrete și confidențialitate, secrete de afaceri, dar trebuie să obținem un rezultat cât se poate de bun și acesta nu se poate obține decât dacă și EFSA este sub controlul Parlamentului. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc, doamnă. Mulțumesc, doamna președintă. Evaluarea riscului în lanțul alimentar e foarte importantă pentru că, într-adevăr, sunt riscuri grave pentru sănătatea consumatorilor și cred că trebuie aici să întreprindem acțiuni decisive. Elementul important este să avem etichete, să știm exact care este conținutul alimentelor. În al doilea rând, doamna Katainen, domnule Katainen, trebuie să ne gândim la produsele venite din țări terțe. În Turcia se cultivă tomate și alte produse agricole folosind substanțe care nu sunt permise în Uniunea Europeană. Și trebuie să ne gândim la importul din aceste țări. Sunt produse care vin din alte parte și sunt prezentate ca produse grecești și am spus asta de mai multe ori și e intern laptele venit din Albania se numește lapte grecesc. Carnea venită de la Scopia se e numită carne grecească și este interzis pentru protecția consumatorilor. Trebuie să combatem frauda și în același timp este important să protejăm și veniturile noastre față de impozitare și de tarifare. Sunt scandale mari. Scandalul glifosatului a fost un asemenea scandal. Avem nevoie de măsuri decisive luate de Uniunea Europeană. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Colegine, vážení colegi... Doamna Conecica, doamnă președinte, doamnilor și domnilor colegi, acest raport este o reacție uh, a cetățenilor împotriva glifosatului. Opinia publică um, s-a activat uh, împotriva Monsanto și companie. Comisia Europeană se angajează să creeze mai mare transparență la uh, evaluarea riscurilor și să creeze mai mare transparență în ce privește rezultatele studiilor Eh, de impact care sunt relevante pentru evaluarea și gestionarea riscurilor. Suntem pe drumul cel bun, așadar. Textul actual, cu siguranță că este o îmbunătățire a celui din trecut. Trebuie să, ca evaluarea riscurilor să fie eh, una responsabilă și să fie transparentă. Trebuie ca controlele să fie cuprinzătoare și trebuie ca acestea să fie cunoscute eh, și de către experți, dar și de către opinia publică. Raportul prevede și sancțiuni și acest lucru este foarte important și de aceea uh, salut această inițiativă. Mulțumim și acum în numele Comisiei Europene dau cuvântul domnului vicepreședinte Katainen. Vă mulțumesc foarte mult pentru această dezbatere vie și foarte bună. În concluzie, aș dori doar să mai repet că acest acord provizoriu, datorită colegislatorilor, va reîntări rolul important pe care îl joacă Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară EFSA. Și e vorba de un rol crucial, pentru că oamenii au nevoie să aibă încredere în autorități. Ei vor să poată să aplice principiul de precauție și EFSA își dorește același lucru. E foarte important ca cetățenii să poată ști că se aplică acest principiu. Dacă nu ai încredere în autorități, atunci întotdeauna se poate um, folosi, abuza de calitate, se poate, se poate de asemenea și modifica această calitate în funcție de loc. Trebuie să vă mulțumesc pentru bună implicare de care ați dat dovadă pentru felul decisiv și hotărât cu care ați acționat. Aș dori să menționez și uh, câteva chestiuni în răspuns la ceea ce au spus uh, diferiți colegi despre calitatea produselor pe piața internă. Toate produsele vândute pe piața internă trebuie să răspundă și la criteriile impuse de EFSA, indiferent de unde vin aceste produse. Acesta este un alt punct foarte important pentru consumatorii noștri. Uniunea Europeană este spațiul cel mai sigur, piața cea mai sigură de alimente din lume, iar regulile și reglementările noastre trebuie să se aplice și tuturor produselor care vin din afară. Încă o dată vă mulțumesc foarte mult pentru implicare pe acest dosar atât de important. Mulțumesc, domnule vicepreședinte, iar acum Aș dori să dau cuvântul doamnei raportor pentru două minute, doamna Pilar Ayuso. Felicitări pentru acest raport. Mulțumesc, doamna președinte. Vreau doar să le mulțumesc tuturor celor care au luat cuvântul, raportorilor din umbră, mulțumesc, domnule comisar, și vreau de asemenea să mulțumesc serviciilor comisiei, mai ales comisarului Andriu Cachis, președinției române și tuturor și colegei mele, doamna Somer, care a început acest raport ca raportor. Pentru eforturile tuturor în timpul negocierilor am ajuns astfel la un acord care ne mulțumește rezonabil. Serviciile instituțiilor au muncit foarte mult și, după cum spuneați foarte bine, într-un timp record am ajuns la acest raport. Trebuie să recunoaștem activitatea făcută de funcționarii Știți și vreau să le mulțumesc. Mulțumesc tuturor! Mulțumesc foarte mult! Dezbaterea se încheie și vom vota mâine. Doamnelor și domnilor, Următorul raport este raportul privind certificatul de protecție suplimentară pentru produse medicinale. Domnul Luis de Grandes Pascual este raportorul. Și doresc să-i dau cuvântul raportalului pentru patru minute. Mulțumesc foarte mult, doamna președinte. Mulțumesc pentru prezență, domnule vicepreședinte al Comisiei, doamnelor și domnilor. Când ne referim la acest raport, când am început acest raport, nu mi se părea posibil. Era vorba de o chestiune care părea fără soluție. Apoi, în timpul trialogurilor, Comisia, Parlamentul și Consiliu, pe parcursul negocierilor, am ajuns la un raport echilibrat pe 14 februarie. Acordul la care am ajuns uh, s-a făcut într-un timp record. Două săptămâni a fost aprobat de majoritatea statelor membre și s-a confirmat încă o dată la comisie de, pe, Comisia pentru Afaceri Juridice și acum se discută în Parlament. Acest certificat de protecție suplimentară dă un impuls uh, anchetelor europene Aproximativ jumătate din uh, viața brevetelor europene se pierde în diverse procese juridice, iar certificatul contribuie la restaurarea acestei vieți a brevetelor medicamentele generice fabricate în Europa erau fără apărare, pentru că în timpul perioadei brevetului și în timpul suplimentar de protecție, nu se puteau produce și nici depozita produsele protejate, inclusiv când ele erau exclusive pentru a fi exportate în statele terțe, unde nu exista protecție sau expirase. În statele terțe, unde nu există această perioadă suplimentară, se poate face. Asta înseamnă că cei producători de generice care vor să fabrice în afara Europei au un avantaj competitiv față de restul lumii și în fața uh, genericilor europene. Industria inovatoare din Europa este absolut cheie. Când vorbim de strategia Europei, trebuie clar să apărăm o economie a cunoașterii. Să nu uităm că această parte din industria noastră va duce la 35 de miliarde de euro în Europa. E vorba de mii de medicamente și principii active care sunt aprobate în fiecare an. Este clar că drepturile de proprietate intelectuală și sistemul acesta funcționează în Europa pentru a aduce tratamente noi, îmbunătățite pentru pacienți. Industria farmaceutică de a genericelor trebuie să aibă un rol fundamental în Europa și să fie un pilon competitiv al economiei europene. Trebuie să restaureze creșterea economică europeană. Acest certificat este important pentru acest teren de, în care se joacă atât de multe firme. Din acest moment, fabricanții de generice care există în Uniunea Europeană pot să fabri, fabrice aceste produse pentru a fi exportate în statele terțe unde nu există această protecție sau a fost sau a expirat. În felul acesta, producătorii din, Europe, din Europa pot să uh, concureze pe piețele terțe iar cei stabiliți în Europa pot să depoziteze produsele în statele membre unde au fost fabricate în ultimele 16 luni ale protecției. Iar orice stat membru care intră pe piață, care este certificat, poate să concureze cu eficiență în Uniunea Europeană după ce expiră protecția. Am inclus garanțiile necesare pentru a proteja protecția intelectuală producătorii de generice și alte produse similare trebuie să producă și să dea informații titularului brevetului pentru a, nu, pentru a evita problemele. Notificarea va garanta transparența sistemului și va spori concurența pe piețele europene, dar regulamentul respectă confidențialitatea unor informații sensibile. Aprobarea regulamentului va însemna un mare beneficiu pentru domeniul farmaceutic. Comisia a calculat că în 2025 va crește producția până la 95 de miliarde de euro și vor crește, vor apărea mii de locuri de muncă pe teritoriul european și se vor face uh, economii de 4% de la cheltuielile în domeniul farmaceutic. A fost un raport greu, a trebuit să înțelegem poziții distincte că pentru a ajunge la echilibru și consens. Mulțumesc foarte mult raportorilor din umbră, mulțumesc foarte mult colaboratorilor care au muncit din greu. Mercedes, colaboratora mea, că mulțumesc președinției române care a fost la înălțimea acestei chestiuni foarte importante. Mulțumesc foarte mult. În numele Comisiei are acum cuvântul domnul comisar Katainen. Președinte, doamnă președinte, dragi membri ai Parlamentului. Eh, derogarea pentru eh, certificatul suplimentar de protecție a fost eh, foarte importantă pentru Comisie și trebuia ca acest certificat să apară acum într-o într-o formulă acceptabilă pe, pentru Parlament. Votul de pozitiv de mâine va transmite un mesaj foarte clar cetățenilor europeni, dar și comunității de afaceri din Europa. Un mesaj pozitiv în privința competitivității Uniunii Europene, dar și un mesaj pozitiv cu privire la protecția informațiilor și secretelor industriale. Deci, o înlesnire mare pentru cetățeni, cetățeni și pentru industrie. Este foarte important uh, acest certificat de protecție și în contextul uh, randevului pe care instituțiile europene îl vor avea luna următoare cu cetățenii. Vă felicit pentru negocierile uh, încunate cu succes. Parlamentul și președinția română au făcut o treabă excelentă. Doamnă președinte, stimați deputați, n-a fost un dosar ușor. Departe să fi fost. Deci vreau să mulțumesc atât Uh, raportorului de grande Pascual pentru eforturile sale susținute în aceste uh, circunstanțe uh, politice și, și pentru faptul că a reușit o performanță atât de mare într-un timp atât de scurt. Vreau să mulțumesc și doamnei Wilkin și domnului Sanchez și celorlalți raportori din umbră. Prin contribuțiile dumneavoastră ați făcut ca să poată apăra un, un Uh, un text legislativ uh, echilibrat. Este un text robust pe care l-ați creat alături de colegii din dumneavoastră din Consiliu și uh, acest text ne va permite să, să devenim lideri pe piața mondială a genericilor și medic produselor biosimilare peste 25.000 de locuri de muncă net va fi uh, câștigul uh, pentru industria farma în Uniunea Europeană în viitor. Europa se reafirmă pe harta uh, farma globală ca o importantă locație de cercetare și dezvoltare. Aș vrea să reamintesc principalele elemente ale acestui regulament pe care Parlamentul va vota mâine. Mai întâi, în ce privește acumularea stocurilor, o chestiune foarte sensibilă pentru Parlament. Salut uh, flexibilitatea de care a dat dovadă Consiliul, dar și comis, Comisia acceptând această ecluziune. Uh, crearea de stocuri se va permite în ultimele șase luni de validitate a certificatului suplimentar de protecție pentru a uh, proteja genericele și produsele biosimilare după expirare, imediat după expirarea certificatului. Odată la 5 ani, o revalidare uh, va o revizuire a regulamentului va verifica dacă uh, stocurile respective uh, trebuie ajustate sau nu. Comisia, între altele, va reexamina re dacă perioada de șase luni pentru verificare va fi suficientă sau nu. În ce privește data aplicării, toate cele trei instituții au dat dovadă de flexibilitate. Acum, acest regulament va deveni realitate cel târziu în 1 iulie 2020. Acest, uh, această dată uh, uh, face ca um, instrumentul să poată fi aplicat cu, cu ținând cont de toate cerințele și exigențele atât economice cât și politice. deținătorii de certificate nu vor fi uh, afectați uh, în cursul uh, validității acestui certificat suplimentar de prote- protecție. Se ține cont de asemenea și de așteptările și exigențele legitime ale deținătorilor de certificate. În ce privește garanțiile, propunerea este robustă și echilibrată var, excepțiile vor fi acompaniate de eh, garanții eh, proporționate, inclusiv eh, reguli de notificare corespunzătoare, care vin în plus față de regulile pentru uh, produsele medicinale clasificate uh, care au intrat în vigoare în februarie 2019. Regulamentul în același timp respectă și Um, exigențele și nevoile producătorilor uh, de produse generice în legătură cu anumite informații um, confidențiale uh, și relevante pentru uh, afacerea lor, astfel încât să se păstreze elementul de competitivitate europeană. Pe termen lung, asta înseamnă, practic, prețuri scăzute pentru pacienți. În încheiere, doamnă președinte, cred că ați ajuns la un compromis bun Cred că compromisul uh, reprezintă o viziune unitară echilibrată care care pune în cumpănă corect interesele instituțiilor și sper că mâine, prin votul dumneavoastră, veți consacra acest uh, document. Mulțumim foarte mult, domnule vicepreședinte, și acum dau cuvântul domnului Volken uh, din partea Comisiei Envi. Are timp de vorbire două minute. Vielen, vielen Dank. Vă mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând, aș dori să-i mulțumesc raportorului de Grandes Pascual, dar și celorlalți colegi raportori din umbră pentru buna colaborare. A fost, din punct de vedere calendaristic, un, un angajament foarte dificil. Dar ce am obținut prin acest raport? Cred că prin acest raport putem să ne asigurăm că pacienții în întreaga Uniune Europeană vor avea acces mai bun uh, la medicamente mai bune și mai uh, ieftine și mai sigure. Eu cred că putem, în fine, să spunem că am îndeplinit acest obiectiv. Prin raportul acesta am reușit ca medicamentele generice să fie uh, asimilate și cele biosimilare cu uh, celelalte medicamente produse în afară, pentru că până acum nu aveau cum să corespundă standardelor cerute și uh, cerințelor cerute mai ales. Ne amintim că a existat în ultimii ani foarte multe probleme cu uh, disponibilitatea unor uh, medicamente și dacă putem să producem în Uniunea Europeană, putem să controlăm mult mai bine calitatea medicamentelor, putem să ne asigurăm că în momentul în care avem lipsă de medicamente să putem să suplimentăm acel medicament. Eu cred că am făcut un pas foarte important înainte. Punctul cel mai important, cel mai dificil, a fost așa numitul stockpiling, adică situația după uh, ce se face excepția de la protecția prin CSP. Foarte multe părți din acest Parlament, dar din păcate și Comisia Europeană au încercat aici totul să facă pentru ca să nu se ajungă la piling. Și aceasta în ciuda faptului că Evaluarea de impact a Comisiei Europene a spus că cel mai mare utilitate la o producție, dar și la un stockpiling, uh, vine exact din ele. Dacă nu mă înșel, este vorba de pagina 42 din uh, studiul de impact. Ne-am certat foarte mult pe această problemă, ceea ce este cel mai important pentru pacienți. În final am primit un stockpiling de șase luni și printr-o clauză de revizuire foarte puternică am reușit să și obținem că putem să verificăm uh, practic în timp real dacă este suficient și astfel să garantăm că toți pacienții să poată să aibă medicamente sigure. Vreau să mulțumesc încă o dată și tuturor colaboratorilor mei care m-au ajutat să lucrăm sub presiune de timp. Vă mulțumesc. Acum uh, are cuvântul domnul Zlotovski din partea ECR. Un minut. Mulțumesc foarte mult, domnule comisar. Vreau și eu să mulțumesc autorilor acestui regulament. Regulamentul este un, unul din puținele exemple care arată că legislația europeană poate fi prietenoasă și cu întreprinzătorii polonezi. Am avut puține asemenea propuneri în timpul acestui mandat dar când vorbim de regulamentul de față, situația a fost diferită. Am reușit să negociem un text foarte bun care deschide piețe noi și orizonturi noi pentru producătorii de medicamente generice și produse biosimilare și uh, oferă și foarte bune informații pentru pacienți. Asta înseamnă acces la produse medici medicamentoase mai bune. Sper că firmele farmaceutice poloneze vor folosi această șansă. Este o șansă pentru noi investiții, noi locuri de muncă într-un sector inovativ al economiei. Vom susține acest proiect. Mulțumesc foarte mult! Are acum cuvântul doamna Viering, un minut și jumătate, numele ALDE. Doamnă președinte, vă mulțumesc. În această contribuție a mea aș dori să subliniez că în continuare sunt sceptică. Mă întreb dacă această propunere într-adevăr va avea un impact pozitiv asupra pacienților și asupra far- sectorului farmaceutic Um, garanțiile pentru pacienți trebuie uh, fixate în uh, legislație. Ca uh, supraviețuitoare a cancerului știu că e nevoie de astfel de reglementări și e nevoie, cum este nevoie și de brevete. Brevetele din uh, industria farma, practic, sunt uh, recompensa pentru munca asiduă care a fost făcută în cercetarea și dezvoltarea farmaceutică, în, în dezvoltarea unor produse noi. Am zis răscump, uh, recompensă, dar de fapt trebuie să fie vorba despre un, un profit pe o investiție, pentru că um, din păcate, doar una din 10.000 de molecule cercetate eh, devine o moleculă, un ingredient activ eh, de succes. Dar pentru a avea un medicament eh, inovator de succes e nevoie și de 9.999 de produse care vor eșua și trebuie să avem o mare atenție la brevete și să fim foarte prudenți vis-a-vis -vis de brevete. Să nu închidem ochii în fața posibilor efecte asupra sectorului. Mulțumesc, doamna Conecna, pentru GUE. Un minut. Mulțumesc, doamnă președinte. Să sidlăm pe EU. Când vorbim de producători, cred că pentru ei și pentru producția uh, medicamentelor genetice și biosimilare, aici s-au făcut uh, progrese foarte mari. E vorba și de accesul la medicamente și de inovare. La Comisia Envi am făcut uh, eforturi pentru ca să încercăm să găsim un echilibru între aceste elemente. Așa cum am putut să tragem concluzia, rezultatul uh, negocierilor interinstituționale este amestecat, iar problema pe care eu o văd uh, în uh, textul acesta este data în care va intra în, la care va intra în vigoare. Pentru ca să poată să beneficieze pacienții de acest nou regulament, el trebuie însă să intre în vigoare cât se poate de repede. O perioadă de tranziție de trei ani mi se pare foarte uh, problematică, iar din punct de vedere global, uh, poziția medicamentelor și biogenerice trebuie să se îmbunătățească din ce în ce mai mult și eu voi susține acest raport. Vă mulțumesc, iar acum are cuvântul doamna Reda. Este ultimul meu ultima mea intervenție în Parlament. Mă bucur că am participat la acest raport, iar Parlamentul European a luat atitudine față de drepturile de proprietate intelectuală în domeniul medicamentelor. Aici lucrurile nu sunt justificate de lor. Ele, de fapt, prelungea, prelungesc brevetele pentru medicamente care sunt și așa prea lungi. Iar regulamentul permite vânzarea genericelor acolo unde este deva, de, sunt deja legale. Este un pas mic, dar un pas în direcția corectă și există și o clauză de revizuire care permite verificarea faptului că de, de, acumulările de produse pe parcurs de șase luni sunt suficiente. Așa încât vă mulțumesc foarte mult. Mulțumesc foarte mult. Domnul Bușoi are acum cuvântul. Cer coleg, este un important primordial că Mulțumesc, dragi colegi. Este important ca prin acest dosar să oferim o derogare întreprinderilor europene ca să poată să fabrice o versiune generică sau biosimilară a unor medicamente protejate care sunt destinate și uh, țărilor terțe, dar și pentru stocare la intrarea în Uniunea Europeană începând cu prima zi ă, după expirarea certificatului suplimentar de protecție. Aceasta va permite și producătorilor noștri să fie competitivi pe piața medicamentelor unde protecția nu există sau a expirat și va da și ă, cetățenilor acces la medicamente la preț mai redus mai ales în statele membre în care prețurile medicamentelor importante sunt foarte ridicate și câteodată chiar insustenabile. Aș dori să închei mulțumind domnului raportor Luis de Grandes Pascual pentru eforturile pe care le-a făcut în redactarea acestui raport. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc uh, și dumneavoastră, iar acum uh, are cuvântul domnul Maria la Cheștiai. Mulțumesc, doamnă președinte. Nu trebuie să uităm că Tema fundamentală despre care vorbim și pe care trebuie să ne concentrăm aici este prote- protejarea sănătății publice. Doar, eh, apoi, sigur că este vorba și de interesul pacienților, respectiv e vorba de, la concret, de accesul pacienților la medicamente eh, la un preces, eh, preț rezonabil. În ce privește competitivitatea industriei farme europene, E bine, industria farma trebuie să se subordoneze primelor două principii. Nu avem voie de nu avem nevoie de medicamente prea scumpe la care accesul cetățenilor este restrâns prin preț. Să nu uităm că pre, interesele industriei farma, cum o demonstrează și scandalul Novartis din Grecia, este cu totul altul. Trebuie ca uh, toate aceste uh, cazuri să fie elucidate și uh, industria farma trebuie să fie responsabilizată. De aceea, domnule comisar Katainen, trebuie să aveți foarte mare grijă în ce privește stocurile de medicamente. Nu putem permite ca companiile multinaționale să exporte mai întâi niște medicamente în țări terțe și pentru a, apoi să le reimporte trebuie să avem o industrie uh, competitivă a uh, produselor farmaceutice, dar paralel cu protejarea intereselor pacienților. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, doamna președinte, stimați colegi, domnule vicepreședinte al Comisiei. Vreau să îl felicit pe colegul de Grandes pentru o treabă bine făcută. Salut amendamentele la legislație privind acest certificat de protecție suplimentară. Am câștigat foarte multe. O să avem medicamente noi în Europa și de asemenea vom avea un teren de egalitate pentru producătorii de genetice, generice și biosimilare în Europa și mai ales cei care sunt, au sediu în altă parte. Vom putea de asemenea să exportăm în țările terțe. Și de asemenea e mai ușor să se pătrundă pe piața europeană în ziua după ce expiră certificatul. În anii din urmă, costurile au crescut extrem de mult în domeniul medicamentelor. Trebuie să ne asigurăm că medicamentele ajung pe piață mai repede și asta înseamnă că pacienții vor avea mai repede acces la medicamente mai ieftine, ceea ce este o dovadă a faptului că Uniunea Europeană funcționează și îi pasă de pacienți. Mulțumesc foarte mult! Și în încheierea dezbaterii vreau să dau cuvântul domnului vicepreședinte al Comisiei, domnul Katainen. Doamnă președinte, vă mulțumesc pentru această dezbatere foarte bună. Încă o dată, felicitări raportorului pentru o treabă excelentă. Este un dosar foarte sensibil din punct de vedere politic, dar este și un exemplu de pragmatism pentru că prezintă soluții foarte pragmatice. Uniunea Europeană și, și producătorii de medicamente generice din Uniunea Europeană eh, vor avea acum condiții echitabile și egale cu eh, producătorii din afara Uniunii Europene. În același timp sunt protejate inovațiile în domeniul farmaceutic. Vom arăta așadar foarte clar eh, producătorilor de medicamente novatoare că acest continent nu este împotriva inovației, că dorește să protejeze inovația, dar în același timp uh, vrea să, vrem să creăm uh, condiții echitabile pentru toți producătorii de generice și bio, medicamente biosimilare. Este o zi bună pentru pacienți, pentru consumatori și este o decizie foarte bună și pentru uh, industria farmaceutică, pentru producătorii de medicamente. Mulțumesc pentru cooperare. Mulțumim și noi pentru munca pe care ați depus-o și acum dau cuvântul raportorului de grande Pascual în încheierea dezbaterului. Aveți cuvântul timp de două minute, domnule raportor. Mulțumesc, doamna președinte. Mulțumesc, domnule vicepreședinte al Comisiei, pentru prezență, pentru cuvinte, pentru rigoarea științifică. Mulțumesc din nou raportorilor din umbră pe parcursul acestei activități m-am simțit uneori singur pentru că raportorii din umbră au fost foarte exigenți și au făcut foarte bine. Au cerut ca echilibrul să fie adevărat. Uneori Parlamentul European spune că trebuie să ajungem la acorduri minore doar ca să mergem înainte. E, nu este ideea aceasta că facem de foarte multe ori zgomot, mult zgomot pentru nimic, dar n-a fost cazul. Produsul nostru este riguros, serios și a dus la o echilibru și echitate. Inovatorii și fabricanții de generice și-au apărat fiecare interesele legitime, dar până la urmă succesul nu este în favoarea unora sau altora, ci este în favoarea sănătății europene. Așa încât uh, pun pariu pe acest lucru pentru că e un regulament eficient și cum s-a spus aici, dacă n-ar fi suficient, de aceea avem o clauză de revizuire ca să completăm, să rectificăm, să modificăm ceva ce eu cred că atinge obiectivele acestui final de legislatură și eu voi pleca de și nu voi reveni, să mi-a fost plă- făcut plăcere să lucrez cu dumneavoastră. Mulțumim foarte mult. foarte mult. és szavazás dezbaterea, votul are loc mâine. Tisztelettel és szeretettel megköszönöm. Vă mulțumesc foarte mult pentru toată munca dumneavoastră și bine ați revenit, doamnă Iurova, pentru uh, următorul dosar. Domnule comisar Katainen, vă mulțumim pentru participarea de noapte bună și cu asta trecem la următorul raport. Uh, urmează declarațiile uh, Consiliului și Comisiei în legătură cu posibila extradare a lui Julian Assange. Salut uh, reprezentanții Consiliului pe doamna Ciot, pe care o invit la cuvânt. Vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte, estimată doamnă comisar Iurova. Mulțumesc pentru oportunitatea de a discuta despre posibila extradare a lui Julian Assange. Suntem cu toții conștienți că atunci când se acționează în scopul protejării interesului uh, public, avertizorii de integritate joacă un rol foarte important uh, în această societate pentru că o protejează și deci merită protecție legală. Eu știu că dumneavoastră ați discutat ieri despre acest subiect când ați avut dezbaterea despre directiva privind avertizorii. Am urmărit cu toții evenimentele legate de cazul domnului Assange. Domnul Assange s-a refugiat la ambasada Ecuadorului din Londra în 2012 pentru ca să nu fie extradat în Suedia pentru ca să fie audiat uh, pentru acuzații de viol și hărțuire sau uh, alte acuzații. Dumnealui a spus că solicitarea sa de azil era uh, înaintată pentru ca să nu fie extradat în Statele Unite uh, pentru uh, declasificarea a mii de documente. După cum știți, pe 11 aprilie, Ecuadorul a retras uh, autorizația de auzil domnului Assange, ceea ce a dus la arestarea sa cu, cu curți, curtea magistraților care l-a considerat vinovat dincolo de acuzațiile uh, din uh, Regatul Unit, dumnealui este acuzat și de către um, autoritățile din SUA, iar autoritățile suedeze au indicat că investigațiile împotriva sa ar putea să ducă la alte acuzații. Aș dori să uh, atrag atenția că până acum Consiliul nu a discutat problema extradării posibile a domnului Assange și nu a avut o poziție pe acest subiect. De fapt, extradarea sunt uh, o problemă care ține de competența exclusivă a statelor membre. De aceea, acum, ju autoritățile judiciare din uh, Regatul Unit și Ministerul de Interne de acolo este cel responsabil. Aș vrea să mai subliniez însă faptul că Consiliul a acordat o importanță deosebită protecției uh, avertizorilor de integritate. În ultimele luni, Parlamentul și Consiliul și-au uh, concentrat eforturile pentru ca să se ajungă la un acord pe directiva aceasta înainte de uh, mandatul acestui Parlament. Obiectivul a fost uh, obținut și plenara a votat astăzi pe textul pe care ne-am pus de acord cu negociatorii și între cei doi colegislatori. Vă mulțumesc pentru atenție. Vă mulțumesc foarte mult pentru intervenție. Doamnă Ciot, Dau cuvântul doamnei Iurova. În numele Comisiei Europene aveți cuvântul, doamnă comisar. Mulțumesc, doamnă președinte, doamnelor și domnilor deputați. Am fost, comisia a fost rugată să ofere o declarație în legătură cu posibila extradare a lui Julian Assange din Regatul Unit. Putem să vă informăm că extradarea între Regatul Unit și Statele Unite ale Uniunii Americii eh, este guvernată de un tratat bilateral, eh, și anume acordul de extradare UE-SUA acest acord nu permite extradarea în acele cazuri în care există uh, posibilitatea aplicării pedepsei capitale. În plus, Curtea de Justiție a decis că statul membru uh, trebuie să se abțină de la extradare atunci când există uh, temeri legate cu riscuri, de riscuri serioase privind integritatea, integritatea acuzatului. Suedia uh, va uh, emite un nou uh, mandat european de arestare după cel emis în 2017, iar Regatul Unit ar trebui să reconsidere dacă nu cumva conferă întâietate acestui mandat european de arestare față de cel din Statele Unite. Totuși, aceasta este decizia curții. Ca o remarcă generală, trebuie să remarc faptul că Comisia Europeană nu are competența de a interveni în proceduri judiciare care au fost prezentate eh, instanțelor din statele membre. Trebuie să ne bazăm pe independența și profesionalismul eh, instanțelor britanice având în vedere uh, probatoriul care a fost depus. Mulțumim foarte mult. Uh, domnul Poșpișil începe dezbaterea în numele grupurilor uh, parlamentare, în numele PPE, 1 minut și 30 de secunde. Domnul Poșpișil. Mulțumesc, doamna președinte. Vreau să confirm cuvintele doamnei comisar. În principiu, nu înțeleg de ce discutăm acest punct la Parlamentul European. E vorba de un caz concret, de o extradere specifică conform acordurilor internaționale. Trebuie tratat ca atare în sistemul justițiar britanic, pe de o parte, pe de altă parte Statele Unite care cere extradarea. Cele două state sunt state de drept, deci nu e nicio îndoială că procedura judiciară va fi corectă respectând principiile statului de drept. Noi, ca politicieni, Putem să credem ce vrem noi despre faptele domnului Assange. Putem fi de acord sau să nu fim de acord. Eu personal nu sunt de acord. Cred că libertatea de exprimare are niște limite și nu putem să amenințăm secretul național, de exemplu în ceea ce privește uh, soldații care luptă împotriva terorismului internațional, dar e părerea mea personală dar jurisdicțiile sunt cele care trebuie să hotărască în cazul domnului Assange, iar Comisia Europeană, ca autoritate politică, nu are competență și nu poate interveni în sistemul judiciar dintr-un stat membru deci să lăsăm hotărârea în baza justiției britanice, care va evalua dacă motivele extrădării există și dacă, într-adevăr, domnul Assange va fi predat Statelor Unite ale Americii. Am încredere în sistemul juridic din Marea Britanie și e vorba de ce se va întâmpla. Mulțumesc! Da, numele doamnei Gomes în, uh, pentru Socialiști Democrați extradarea lui Julian Assange trebuie împiedicată. Doar așa putem să ne asigurăm că Europa îi arapă, apar, apără pe aceia care se, sunt dedicați transparenței și găsirii adevărului cu orice preț. Cu o administrație ca administrația Trump, um, Assange niciodată nu va fi judecat uh, de o curte instanță independentă. Como dizem organizações como a Human Rights Watch e Human Rights Watch și alte organizații au reușit să constate acest lucru, iar Assange ar putea să fie să riște pedepsa capitală. Așadar, se poate ca, de exemplu, să fie supus torturii. Julian Assange a contribuit totuși la obținerea adevărului despre ce s-a întâmplat în Afganistan, în Guantanamo și în alte închisări secrete și a devolat ipocrizia administrației americane, ba chiar și a unor guverne complice de aici, din Europa. Eu personal am beneficiat din revelațiile Wikileaks pentru că un ministru a încercat să um, mintă despre tortura care a fost, la care a fost parte câteodată și Portugalia prin trimiterea unor deținuți din Portugalia în Guantanamo. Și, uh, de asemenea, astfel, prin Wikileaks am reușit să demonstrez că afirmațiile acestea au fost mincinoase. Desigur că atunci când uh, există alte acuzații, uh, el trebuie să răspundă pentru aceste acuzații în fața justiției din Suedia. Noi este clar că trebuie să lăsăm statelor membre să-și exprime, să-și exprime dreptul pe care l-au pe aceste domenii, însă ce mă îngrijorează pe mine este că un Julian Assange deodată a fost uh, oferit uh, autorităților de către Ecuador, când Ecuador, de exemplu, Uh, și ea, uh, uh, el a, s-a făcut vinovat de tot felul de complicități și mi-e teamă și că Putin ar putea să intervină în, în vedere situația aceasta, iar Uniunea Europeană are responsabilitatea în continuare să-l judece pe Assange, trebuie să garanteze justiția și trebuie să garanteze justiția pentru toți avertizorii de integritate, așa cum am putut uh, să garantăm prin adoptarea directivei astăzi. Deci trebuie să existe un tratament echitabil, trebuie să garantăm respectarea drepturilor fundamentale în justiție și nu trebuie să îi expunem pe cei care își riscă viața pentru ca să se descopere adevărul uh, pentru că de multe ori guvernele uh, sunt cele vinovate, iar Julian Assange merită această protecție și merită să beneficieze de drepturile fundamentale din Uniunea Europeană. Mulțumesc! Mulțumesc că uh, ați acceptat un așa albastru din partea domnului Pospișil. Doamna Gomez, aveți un așa albastru din partea domnului Pospișil, l-acceptați? Vă rog, aveți cuvântul paní kolegyně mulțumesc eh, foarte mult stimată colegă. Sunt eh, fost ministru al justiției în țara mea și vreau să întreb cum cum poate interveni Parlamentul în un for politic într-un mandat de eh, extradare, într-o cauză judiciară. Nu avem competența să facem acest lucru faptele care constituie uh, uh, temeiul extradării trebuie să fie încadrate în uh, lege și este o chestiune dintre sistemele juridice. And we know that no Europe... Știm că niciun stat european nu trebuie să extradeze pe nimeni într-o țară în care aplică pedepsa capitală. Și Statele Unite sunt, un astfel de, sunt o astfel de țară și Julian Assange ar putea uh, să uh, fie judecat uh, și să fie condamnat la Uh, pedapsa capitală și tocmai de aceea este un temei suficient pentru ca Regatul Unit să nu extradeze nici către Suedia, nici către Statele Unite sau altă țară de acest gen uh, pe Julian Assange. Urban Crespo, numele GUE, 1 minut și 30. Mulțumesc, doamna președinte, mulțumesc, doamna pre... Detenția lui Assange marchează un moment neclar pentru libertatea de exprimare. Detenția sa ne afectează pe toți Datele făcute publice datorită lui Assange și Wikileaks au arătat uh, asasinarea unor ziariști, încălcări ale drepturilor omului și crime de război lucru, grupul de lucru privind detenția arbitrară a considerat că detenția lui este ilegală. Iar uh, raportoarea de la ONU a alertat privind pericolele extradării lui Assange în Statele Unite. Astăzi am aprobat în Parlament o directivă privind protecția celor ca Julian Assange. Cerem să se îndeplinească acest lucru. Extrădarea lui ar trimite un mesaj foarte periculos cei care se confruntă cu corupția, cei care se confruntă cu abuzurile de putere plătesc scump. Dacă permitem extradarea către Statele Unite, renunțăm la o parte fundamentală a democrației noastre. Renunțăm la dreptul la informare. Să nu permitem așa ceva, doamnelor și domnilor. Mulțumesc. Eva Jolie, Mulțumesc, Eva Jolie. În numele verzilor aveți un minut, doamnă Jolie. la posibil ex- posibilă extradare a lui Julian Assange, fondatorul Wikileaks, către SUA, nu este doar discuția despre soarta unui om, ci vorbim și despre viitorul democrațiilor noastre. Trebuie să apărăm libertatea de informare și transparența, pentru că despre aceste valori este vorba. Assange a făcut publice informații care deranjau adică crime de război care au fost perpetuate de către Statele Unite. Mai degrabă decât să dea socoteală despre crimele lor, guvernele doresc să facă să, se, să amuțească vocile care se ridică. Trebuie să nu ne alienăm uh, față de drepturile pe care le conferă o democrație deschisă, care solicită de asemenea răspunderea pentru actele sale a fiecărui cetățean. Dacă le extradăm pe Assange, mâine s-ar putea să-i extradăm pe toți cei care publică informații sensibile. Poate că jurnaliștii de la Mund, Guardian sau Spiegel, care au publicat de multe ori documente care veneau de la Wikileaks. Franța trebuie să acorde azil lui Julian Assange și trebuie să apere culorile transparenței. Vă mulțumesc! Mulțumim foarte mult! În numele grupului EFDD are cuvântul timp de 3 minute William Dartmouth. Mulțumesc, președintă președinte. Vreau să încep cu o declarație. Nu e o idee bună ca politicieni să intervină în procesul juridic. De fapt, este o idee foarte proastă separarea politicii și a dreptului este esențială pentru democrația occidentală, iar în cazul domnului Jean Assange, care a fost arestat, s-a prezentat în fața instanței și a fost condamnat pentru că a fost considerat uh, vinovat pentru că a încălcat uh, termenii eliberării condiționate, uh, arată că acuzațiile din Statele Unite sunt supuse acestei cereri de extradare. Audierea va avea loc în fața unui judecător britanic. Iar Consiliul a spus foarte ceva care nu era clar. Secretarul uh, pentru afaceri interne, ministrul de interne, nu hotărăște eu și mulți alții nu suntem de acord cu niște hotărâri ale judecătorilor din Marea Britanie, dar niciun om serios nu pune la îndoială obiectivitatea și profesionalismul judecătorilor din Marea Britanie. Totuși, doamna Gomez și alți colegi doresc ca procesul juridic să fie supus intervenției politice. Este ultima mea intervenție în Parlament, dar nu sunt de acord cu cele spuse procesul juridic nu poate fi supus politici și este contrar nu numai valorilor occidentale, cum spunea doamna Jolie, ci tuturor instituțiilor democrației. Noi, ca politicieni, trebuie să lăsăm chestiunile juridice, chestiunea lui Julian Assange, de, să o lăsăm în pace care erau procedurile juridice care au făcut ca domnul Assange să fugă. Era vorba de arest, mandatul european de arestare. Mandatul acesta nu a fost emis de un judecător uh, din Suedia, ci de un procuror faptul că, în ciuda acestei chestiuni, având mandatul european de arestare, nu există niciun fel de apărare împotriva extradării și asta este îngrijorător. Auzim multe lucruri aici despre drepturile omului dar socialdemocrații și grupul ALDE, liberal-democrații din Marea Britanie, toți cei care susțin această suprastat european și nu se gândesc, sunt aceia care susțin mandatul european de arestare. Angajamentul lor față de libertățile civile și față de acest mandat este greșită așa cum a fost probabil și în cazul domnului Assange. Angajamentul dumneavoastră față de libertățile civile și față de procesul juridic corect se oprește în momentul în, la cale și totul în numele unei integrări și mai profunde de măcar dacă acești oameni s-ar gândi a doua oară și vă rog, sfântem să faceți acest lucru. Mulțumesc foarte mult. Urmează, urmează din partea GUE domnul Cololu. Mulțumesc. I-am auzit și pe Ponțu și pe Pilat azi. Suntem în favoarea denunțătorilor de integritate, dar nu avem competențe. Atât Consiliul cât și comis, Comisia joacă acest joc dar în acest for totuși putem avea o opinie politică despre fapte, nu? Să zicem că un jurnalist european de, face o dezvăluire în legătură cu Iranul. Dacă Assange este extradat, va exista un precedent și Iranul va putea